punct de pe ordinea de zi, respectiv prezentare subțintă a rapoartelor următoare conform articolului 44 aliniatul 2 din regulament. O serie de rapoarte ne vor fi prezentate. Primul dintre ele va fi prezentat de către domnul raportor Bastian Belder, relațiile comerciale și economice cu Balcanii de Vest. Aveți patru minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, bineînțeles, uh, profit de această ocazie pentru a prezenta raportul meu privind relațiile comerciale și economice cu Balcanii de Vest. În acest raport uh, am subliniat și aceasta pe bună, pe bună dreptate aspectul european al acestor state. Uniunea Europeană ar trebui să se gândească la promisiunile de la Consiliului de la Salonic din 2003, perspective europene pentru statele din Balcani și astfel această regiune ar putea beneficia de pe urma acestor promisiuni în perspectiva aderărilor la Uniunea Europeană. În primul rând, Uniunea Europeană are o datorie morală față de aceste state. Haideți să ne gândim la dezbaterea de miercuri seara referitoare la masacrurile la Srebrenica. Apoi această regiune are o importanță strategică pentru Europa. În acest raport eu propun pe plan concret, în primul rând, o consolidare a acordului uh, de liber schimb Central European pentru a permite acestor țări să se integreze treptat pe piața europeană, care se ducă apoi la aderarea cu, de membru cu drepturi de pline la Uniunea Europeană. Uniunea Europeană trebuie să acorde sprijin procesului de reformă uh, al acestor țări, iar statele membre au un rol important de jucat în formarea Uh, specifică a personalului la fața locului pentru a permite acestor țări de a pune în aplicare proiecte ambițioase care ar putea fi de asemenea finanțate de Uniunea Europeană. Domnule președinte, uh, când am început acest raport, am, uh, m-am deplasat la Departamentul Economic din țara mea, la Haga, și spre marea mea satisfacție, am aflat că guvernul olandez are uh, schimburi uh, concrete cu țările din această regiune. Nu spun acest lucru pentru că e vorba de țara mea, ci pentru că e un exemplu bun de cooperare cu aceste țări din Balcanii de Vest, prin care putem susține eforturile acestor țări. Apoi aș dori să mă refer și la cooperarea pe planul energiei cu țările din Balcanii de Vest. E totuși vorba de un uh, Eh, subiect de ultimă actualitate. E vorba de o zonă strategică care poate juca un rol vital, mai ales în ce privește furnizarea de petrol și gaze. Și în acest domeniu trebuie să ajungem la o politică energetică comunică. Fac parte și din Comisia pentru Afaceri Externe și în urmă cu câțiva ani am uh, dat publicității un raport care viza uh, crearea unei politici uh, europene în domeniul uh, energiei. Iată, evenimentele recente ne dau dreptate. Domnule președinte, Uniunea Europeană nu poate uh, lăsa deoparte aceste țări din Balcanii de Vest uh, din această politică. În calitate de fost jurnalist m-am deplasat uh, la fața locului și cunosc, cunosc foarte bine aceste țări. Uh, pentru raportul meu am cheltuit banii din bugetul de călătorie pentru a face vizite de studiu și împreună cu co- colaboratorii mei am făcut deplasări foarte utile în Kosovo, în Serbia, sper să, ca recent să mă pot duce și în Albania. E adevărat că raportul ar trebui să fie finalizat în această seară, însă uh, munca mea mai poate fi continuată. Scopul nostru, domnule președinte, este să apropiem aceste țări de Bruxelles, iar eforturile noastre trebuie susținute pe plan concret. Trebuie să nu precupețim niciun efort și uh, Trebuie să vă mărturisesc că în redactarea acestui raport uh, uh, am uh, o simțit o mare plăcere și aș dori să mulțumesc tuturor colaboratorilor. Dau cuvântul doamnei Vasiliu. Mulțumesc. În primul rând doresc să felicit pe domnul Belder pentru un raport de calitate foarte bună. E un raport, domnule, care vine într-un moment în care Balcanii de Vest se apropie din ce în ce mai mult de Uniunea Europeană este un raport care ne oferă o, o imagine completă a situației și relațiilor economice și comerciale între Europa și Balcanii de Vest. Vreau să mă concentrez asupra unor puncte evidențiate în raportul dumneavoastră. Balcanii de Vest, ca regiune, constituie un partener cheie și foarte valoros pentru UE. Ultima comunicare a Comisiei privind Balcanii de Vest din martie 2008 a reiterat angajamentul puternic al Uniunii Europene față de perspectiva europeană a Balcanilor de Vest și confirmă printre altele importanța uh, CEFTA pentru dezvoltarea economică a Balcanilor de Vest. Comisia este de acord cu domnul raportor când spune că perspectiva de membru UE poate acționa ca un catalizator pentru o dezvoltare economică durabilă și pentru asigurarea păcii și stabilității în regiunea respectivă. Comisia este de asemenea de acord că îndeplinirea individuală a criteriilor de la Copenhaga este de importanță cea mai mare când se va judeca capacitatea țărilor din regiune de a adera la Uniunea Europeană. Uniunea Europeană este cel mai important partener comercial al Balcanilor de Vest. Uh, legăturile economice uh, încă și mai importante între UE și regiunea aceasta sunt foarte importante pentru a impulsiona creșterea economică a regiunii. După cum uh, cu drept cuvânt s-a spus în raport, liberalizarea comerțului și integrarea comercială este foarte importantă în procesul de stabilizare și asociere și Uniunea Europeană a urmărit acest obiectiv cu Balcanii de Vest la trei niveluri, pe trei niveluri în primul rând, la nivel bilateral, Uniunea Europeană a acordat preferințe comerciale unilaterale în Balcanii de Vest, începând cu anul 2000, în vederea facilitării accesul exporturilor acestora la piețele din Uniunea Europeană. Comisia a negociat trei acorduri comerciale ca parte a acordului de stabilizare și asociere pentru a crea condițiile pentru reforme politice și economice și pentru a pune bazele pentru integrarea Balcanilor de Vest în Uniunea Europeană, de exemplu, prin alinierea la acquis comunitar. În al doilea rând, la nivel regional, Comisia Europeană a acționat pentru a facilita negocierile privind CEFTA, Acordul Central European de Comerț Liber, de liber schimb, și a hotărât să acorde sprijin financiar și asistență tehnică pentru secretariatul CEFTA și pentru părțile implicate pentru a ajuta la implementarea acordului. În același timp, Comisia Europeană acordă o altă valoare uh, dimensiunii regionale a acordului și uh, este conștientă că CEFTA este fundamental pentru o mai bună integrare economică regională, inclusiv pentru pregătirea condițiilor pentru o uh, următoare participare de plină a Balcanilor de Vest la piața unică europeană. Încă și mai mult, CEFTA a creat toate structurile necesare pentru a se putea discuta probleme legate de comerț la nivel regional și bilateral. Acesta este un lucru esențial pentru facilitarea și consolidarea cooperării regionale și relațiilor de bună vecinătate. Comisia Europeană va continua să monitorizeze implementarea CEFTA și va continua să raporteze situația CEFTA în cadrul raportului anual privind aderarea și aderarea și procesul legat de acestea. Uh, apoi, în al treilea rând, la nivel uh, multilateral, Comisia a sprijinit aderarea țărilor din regiune la Organizația Mondială a Comerțului, deoarece este un uh, pas fundamental pentru participarea cu adevărat la o economie globală. Uniunea Europeană a mobilizat toate instrumentele politice aflate la dispoziția sa pentru a sprijini țările din Balcanii de Vest în eforturile lor uh, de a uh, își reforma țările și de a coopera la nivel regional. Instrumentul de asistență pentru preaderare e important pentru a rezolva problemele de dezvoltare a țărilor. Uh, fondurile totale pentru cadrul actual financiar pentru 2007-2013 este de 11,5 um, miliarde de euro. Și apoi vreau să spun de asemenea că Comisia Europeană a început dialogurile cu toate țările implicate din regiune pentru a stabili niște foi de parcurs pentru, uh, ameliorarea, pentru a eliminarea regimului de acordare a vizelor. Apoi, doresc să vă asigur de faptul că Comisia face tot ce este în putință și tot ce este necesar pentru a ameliora relațiile comerciale și pentru ca economiile statelor din Balcani de Vest să se apropie uh, cât mai mult posibil de Uniunea Europeană. În încheiere doresc să mulțumesc și să felicit din nou raportorul pentru un raport de o calitate foarte bună și sunt încântată să spun că uh, Comisia Europeană îi împărtășește abordarea generală. Mulțumesc, doamnă. Mulțumesc. Iar acum Independent de uh, ce a spus domnul Belder, acest raport va fi votat mâine dimineață. Acum trecem la raportul privind politica agricolă comună și siguranța alimentară mondială. Maired McGuinness și doamna McGuinness are cuvânt. Thank you. Pentru 4 minute. President, uh... Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisară. În momentul în care am inițiat acest raport, problema